este încheiată. Votul va avea loc la sfârșitul dezbatelor privind încălcarea drepturilor omului. Acum avem o propunere comună de rezoluție privind Iranul. O să dau întâi cuvântul doamnei Gomes. Caracteriza-se pela diversidade linguística, religiosa, étnica e política. A maioria xiita vive lado a lado com sunitas, zoroastrianos, cristãos, judeus. Această țară este caracterizată de o mare diversitate religioasă. Minoritățile reprezintă practic jumătate din populație. Orașele din Iran sunt moderne, tinerii sunt dispuși să trăiască în secolul 21. Această situație atât de complexă sperie regimul de la Teheran, care ar vrea ca Iranul să fie o țară simplă în ceea ce privește fanatismul religios, o țară uniformă și omogenă. Și de aici represiunile atât de violente. În rezoluție se vorbește despre încălcările repetate ale drepturilor omului și despre aplicarea pedepsei capitale, inclusiv pentru minori. De asemenea, sunt uh, descrise limitările de tot felul împotriva libertății de expresie și sunt descrise persecuțiile împotriva minorităților etnice. Vrem să transmitem două mesaje clare. În primul rând, Iranului. Pentru Uniunea Europeană, tineretul din Iran merită niște perspective de viitor. Această regiune merită stabilitate. Un alt mesaj pentru regimul de la Teheran. Iranul niciodată nu își va îndeplini potențialul dacă va rămâne în acest obscurantism al unui regim care își oprimă cu brutalitate poporul. Mulțumesc, doamnă Gomes. Are cuvântul acum doamna Șache. Orice guvern își are legitimitatea prin uh, oferirea bunăstării poporului dacă nu își pierde legitimitatea uh, în uh, comunitatea internațională. Aceasta duce la izolare și are un impact asupra țărilor învecinate și asupra restului lumii. Nu putem să stăm cu mâinile în sân și să vedem cum oamenii sunt spânzurați, sunt, uh, femeile sunt violate de către propriul regim. Suntem aici pentru a reafirma faptul că nu trebuie să există impunitate pentru cei care care comit crime împotriva umanității și uh, vom susține poporul iranian pentru exercitarea dreptului său la libera exprimare și la democrație. Uniunea Europeană are responsabilitatea de a uh, ține pe uh, agenda sa drepturile omului, ori de câte ori este vorba de programul nuclear al Iranului numai uh, dacă luptă pentru cetățenii săi, uh, guvernul iranian poate să fie credibil în uh, arena internațională. Mulțumesc. Acum domnul Kelam. Mulțumesc, domnule președinte. Această situație se bazează pe o dictatură. O dictatură care încalcă drepturile omului și libertățile civile. Situația a fost înrăutățită după alegerile trecute. Cazurile de tortură, de executare a minorilor și a femeilor sunt din ce în ce mai numeroase. De fapt, Iranul are cel mai mare număr de execuții din lumea întreagă după China. O ultimă informație care nu apare în această rezoluție comună, care vine de ieri, regimul iranian a spânzurat ieri cinci prizonieri la Teheran, printre care Sohaila Kadiri, o femeie de 28 de ani, este prima femeie spânzurată de regim în ultimele luni. Astfel de execuții n-au nimic de a face cu delictele, presupusele delicte care au fost comise de acești prizonieri. Aceasta crește nesiguranța și ter- teroarea în rândul populației. Noi însă trebuie să susținem democrația și niște alegeri corecte. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Kellam. Domnul Tavares. Independentment de persoane pessoas aici în această sală. Mulțumesc, domnule președinte. Indiferent de câți deputați se află în acest hemiciclu, noi vorbim de asemenea în numele a milioane de persoane care în Iran au ieșit pe stradă punându-și în pericol viața și integritatea fizică pentru a protesta împotriva unor alegeri pe care ei le considerau frauduloase. Aceste milioane de oameni în Iran și în afara Iranului se așteaptă la ceva de la noi. Punctul de plecare trebuie să fie solidaritatea, colaborarea, ajutorul față, aceste, față de acești iranieni care luptă pentru drepturile omului și care o fac punându-și în pericol viața. Acțiunile lor sunt mult mai riscante decât acțiunile diplomatice. Acesta trebuie să fie punctul nostru de plecare. Politica Occidentului a fost întotdeauna simplistă și a ignorat realitățile din Iran. Europa a fost întotdeauna oarecum în urma evenimentelor, a avut politici greșite, deoarece noi nu am vrut să acceptăm faptul că Iranul ar putea face parte din comunitatea internațională și s-ar putea bucura de respectul pe care îl merită în calitate de putere regională. Așa cum spunea un artist uh, iranian după aceste demonstrații, noi nu am vrut Republica Islamică și acum nu avem nici măcar Republică. Nu avem cum să sprijinim un regim care acum a devenit un regim care nu are niște baze solide, deoarece alegerile nu au fost corecte. Prin această rezoluție încercăm să arătăm care este sprijinul și solidaritatea noastră. Vă mulțumesc, domnule Tavares. Are cuvântul domnul Provera. Grație, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Cu toții cunoaștem uh, condițiile economice și sociale în care trec cetățenii din Iran. Știm despre ingerința puternică a uh, clerului în deciziile politice. O, un exemplu uh, este um, uciderea de curând a lui Benut Uh, au fost uh, încălcate de nenumărate ori uh, drepturile omului uh, pentru, în cazul tuturor celor care luptă pentru o viață mai bună în Iran. Președintele Ahmadinejad a început noul său mandat negând Holocaustul. Din 2005 încoace Uh, execuțiile uh, capitale s-au uh, multiplicat de patru ori. Torturile Tortura se practică pe scară largă în închisori, de asemenea se folosește lapidarea și amputarea. Au fost mulți care au putut și au avut curajul să demonstreze uh, Uh, tânăra uh, Mega Sador care a fost uh, omorâtă pe stradă pentru că a militat pentru drepturile sale, a devenit un simbol al luptei pentru libertate. Cum putem să îi ajutăm folosind instrumentul pentru drepturile omului, de asemenea să denumim străzi sau piețe după Aganeda Salten? în felul acesta putem să comemorăm uh, sacrificiul său și să ne manifest, manifestăm solidaritatea cu opoziția iraniană. De asemenea, putem să conștientizăm uh, pe scară tot mai mare uh, cetățenii europeni. De asemenea, trebuie să avem și un portret al lui Neda Aga Soltan uh, în Parlamentul European. De asemenea, trebuie să știm că Iranul uh, persecută pe cei care militează pentru drepturile omului. Asta o știm cu toții. Mulțumesc. Un minut, domnul Stevenson. Much, Domnule președinte, în timp ce noi stăm aici și avem mari dezbateri, spânzurătorii din Iran lucrează și ei foarte mult, așa cum am auzit de la domnul Kelam. Ieri au fost spânzurate cinci persoane, printre care o tânără femeie. Deci, o femeie care fusese iertată de părinții victimei. Iar noi avem o politică de pacificare. Săptămâna aceasta am ajuns la un acord că vom ajuta pe ruși să-i ajute să îmbogățească uraniul în Iran și, în schimb, acesta ar promite că va pune capăt programului nuclear, însă el n-a oferit, în schimb, niciun fel de garanție și nici n-a oferit un acces liber inspectorilor pentru a examina aceste facilități nucleare. Ceea ce facem nu este decât să îl încurajăm și mai mult pe uh, președintele iranian. Iată de ce trebuie să impunem sancțiuni foarte grele pentru ca aceștia să înțeleagă mesajul. Mulțumesc. Doamna Lochbiller. Mulțumesc, domnule președinte. La începutul acestei săptămâni, președintele Buzek ne-a semnalat un fapt și anume că Eliminarea, abolirea pedepsei capitale este o idee de bază aici la Parlamentul European. Și am dorit ca această pedepsă capitală să fie abolită peste tot în lume. Domnul Buzek, de asemenea, ne-a vorbit despre evenimentele din Iran. Vorbit despre patru sentințe cu moartea despre aceste patru persoane care urmau să fie ucise, deoarece se presupune că au participat la demonstrațiile care au avut loc după alegeri. Aceste persoane atunci, în momentul respectiv, erau arestate, erau în închisoare și cred că încă mai este timp pentru a se face recurs. De asemenea, în Iran și minorii sunt executați Iranul, de fapt, este singura țară care în continuare execută minorii. Iranul a ratificat Convenția de Drepturi Civile și Convenția privind protecția copilului. Însă și se pare că se dorea să se uh, abroge această lege privind executarea minorilor. La Parlamentul iranian se pare că se discută acest lucru. Noi ar trebui să îi sprijinim pentru ca această lege să intre în vigoare. Voi încheia spunând că eu admir femeile și bărbații care își asumă riscuri atât de mari, persoane care fac atât de multe în Iran pentru a-și cere drepturile, drepturi pe care le au în conformitate cu Constituția iraniană. Angajamentele și hotărârea acestor persoane merită solidaritatea noastră fără limite. Vă mulțumesc, doamnă Lochbiller. Are cuvântul acum domnul Kassler, în numele PPE. Am 2. octombrie diesen Jahres ließ die iranische Polizei in letzter Minute einen Mann nicht. Poliția iraniană, pe 2 octombrie anul acesta, a pus pe cineva pe avion un avocat care urma să primească premiul pentru drepturile omului în Nuremberg. Acesta nu a putut să meargă la Nuremberg pentru că nu i s-a permis. Și s-a spus că el nu poate să meargă la Nuremberg. Iranul a ratificat o serie de uh, tratate, printre care cel care uh, arată că oamenii pot să-și părăsească propria țară. De data aceasta, Iran a nesocotit uh, angajamentele sale internaționale, de aceea avem această propunere de rezoluție și uh, vă încurajez să o susținem. Mulțumesc, doamnă Kassler. Acum are cuvântul domnul Cearnețchi. Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor. Aș vrea să folosesc acest timp pentru a-mi exprima îngrijorarea în legătură cu ce se întâmplă în Iran, în legătură în special cu tabăra Ashraf, unde sunt uh, ținuți uh, oponenții acestui regim și care a fost simbolul opoziției. Regimul iranian n-ar mai trebui să urmeze ceea ce spun mulahii. Trebuie să înțeleagă că acest regim nu are niciun fel de viitor și nu poate continua așa. Iranul deci ar trebui să respecte și să implementeze rezoluțiile parlamentare ale Parlamentului European din 24 aprilie 2009 în care se cere Iranului să oblige strămutarea rezidenților de la Ashraf. Europa trebuie să susțină pe acești refugiați care nu au niciun fel de drepturi. Este de datoria noastră, domnule președinte, și de aceea cred că ar trebui să cerem Comisiei și președinției europene să ceară Națiunilor Unite să se implice mai mult, trimițând la fața locului o misiune permanentă și forțe de stabilizare pentru a evita strămutarea acestor persoane cu forța. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule Czarnecki domnule președinte. Cu siguranță, situația drepturilor omului din Iran în ultimele luni s-a deteriorat și s-a deteriorat foarte mult. Uitați-vă ce s-a întâmplat, cum aparatul de represiune controlat de Ahmadinejad a căpătat foarte multă putere Ahmadinejad a câștigat alegerile, însă în mod îndoielnic și vedeți de asemenea cum a reacționat în fața demonstrațiilor organizate după aceste alegeri. Garda revoluționară a provocat foarte multe daune. Cu toții am văzut imagini la televiziune. Cred că Occidentul, Uniunea Europeană și americanii trebuie să se concentreze în mod sistematic asupra denunțării încălcării drepturilor omului și rezoluția la acest lucru se referă. Și trebuie să spunem de fiecare dată, această situație nu are cum să continue. Trebuie de asemenea să existe urmări atunci când interesele naționale sunt în joc, mai ales când e vorba de interese economice. Din punct de vedere economic, ne-am dat seama că Iranul este o țară care are o abordare rezonabilă. Și asta începând uh, cu momentul în care Khomeini a ajuns la putere. Putem juca oarecum pe această carte. Deci chiar dacă se vorbește despre religie, deci indiferent că e vorba de Israel, de lumea arabă, eu cred că ar trebui să tragem mai mult această pârghie economică. Mulțumesc, doamna Morvai. Néhány nappal ezelőtt eh, barul eh, azt kérdeztem tőle, mit lehetne Mulțumesc, domnule președinte. Domnul președinte Baros a fost aici și l-am întrebat ce se poate face pentru a încerca să rezolvăm problemele de drepturi ale omului în țările europene. Mai multe sute de persoane au fost uh, arestate de către poliție au fost uh, uh, supuse unor acțiuni în justiție, deși erau uh, nevinovate. Și domnul președinte a spus că acestea sunt chestiuni uh, interne și nu putem să ne amestecăm în afacerile interne uh, ale unei țări. Uh, și atunci, cum putem să ne amestecăm uh, în treburile unei țări din afara Uniunii Europene? Aș dori Uh, să uh, încercăm să susținem drepturile omului peste tot, inclusiv în uh, Ungaria. Mulțumesc, doamna Morvaie. Doamna Corhola. Domnule președinte, Iran ar putea avea un rol deosebit în calitate de mediator în Orientul Mijlociu, însă nu asta se întâmplă acum. Nu este un stat care să respecte drepturile, drepturile omului. Ar trebui întâi să vedem ce s-a întâmplat cu rezultatul alegerilor din iunie, când Ahmadinejad a fost ales și care este situația drepturilor omului care s-a înrăutățit din anul 2005 până acum. Numărul execuțiilor este acum de patru ori mai mare și după China este țara care execută cele mai multe persoane. În afară de aceasta, libertatea de exprimare nu este garantată iar liderii uh, diferitelor religii au fost uh, duși la închisoare. În rezoluția noastră comună dorim să susținem curajul mai multor iranieni care încearcă să-și apere principiile democratice și libertatea de exprimare și în special pe femeile din Iran care au un rol decisiv uh, și au avut un rol decisiv în cadrul demonstrațiilor de după alegeri. Mulțumesc, domnul Van Dalen. Ehm, Iranul, eh, în Iran regimul de la putere este foarte strict și se bazează pe o interpretare foarte radicală a Coranului. Iranul este o țară înspăimântătoare. Gândiți-vă, de exemplu, care este situația creștinilor acolo. Uh, în ziua de astăzi, creștinilor le este practic imposibil să trăiască în această țară. În urmă cu 10 ani, Parlamentul iranian a adoptat o lege privind pedepsa capitală în caz de apostat. Vedem acum cum călăii din Iran își cresc activitatea după demonstrațiile care au avut loc după alegerile atât de îndoielnice. Un lucru e clar, în ziua de astăzi, în Iran, nu ai cum să trăiești în siguranță. Dacă ieși în stradă, îți semnezi practic pedapsa cu moartea. De aceea trebuie să acționăm cu tărie față de acest regim atât de brutal. Vă mulțumesc, domnule Vandal. În Are cuvântul acum doamna Andrichiene. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, situația drepturilor omului în Iran se înrăutățește. Uh, alegerile prezidențiale, arbitrare și demonstrațiile care au urmat reflectă situația politică tensionată din Iran. Potrivit uh, unui raport al uh, Reportelor Fără Frontiere, Iranul este pe un loc foarte prost 172 din 175 uh, de țări în ceea ce privește libertatea presei, după țări cum ar fi Corea și Turkmenistanul. Uh, situația din Iran este una dintre uh, cele mai rele uh, din lume. Site-urile internet, accesul pe internet este blocat. Cunoaștem cazuri de persoane care au fost arestate și despre care nu se mai știe nimic. Cer Comisiei Europene să trimită o delegație a Uniunii Europene la Teheran pentru a discuta cu autoritățile situația care se înrăutățește în țară. Mulțumesc. Ajungem la cash de ai, domnul Higgins. President, I fully agree with the comments. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt de acord cu comentariile făcute domnul Cernețchi. Atacurile împotriva taberei de la Shraf din Irak pot fi descrise ca fiind sălbatice. 11 persoane au murit, însă mult mai multe ar fi putut să moară. Mulți au fost răniți. Trebuie să vedeți imaginile pentru a vedea cu câtă barbarie s-a acționat. Armata a avut a reprimat cu foarte multă brutalitate, iar cei care au fost arestați au trebuit să intre în greva foamei. Au fost eliberați acum câteva săptămâni din cauza, datorită de fapt presiunilor făcute de comunitatea internațională. Acești oameni sunt refugiați, au și ei dreptul să se trezească în siguranță în fiecare zi. Și așa cum a spus domnul Cernețchi, avem nevoie de două lucruri. În primul rând, avem nevoie de o prezență ONU permanentă acolo, pe lângă cea SUA. În al doilea rând, garanția că nu se mai fac strămutări. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, domnule Higgins. Urmează doamna de Kaiser. Politica ce Yeah. Pentru procedura CHCI, mulțumesc, domnule președinte. Trei puncte pentru a completa ceea ce au spus deja colegii mei. În primul rând, cred că doamna Gomez a spus acest lucru. În ciuda tot ceea ce se întâmplă, a dramelor care au loc acolo și a regimului de acolo, păstrăm speranța în viitorul politic al acestei țări, și avem încredere în societatea sa civilă. Un al doilea punct. Nu s-a subliniat îndeajuns faptul că nu suntem de acord cu ultimele atentate sinucigașe care au avut loc la Sistan Balucistan, chiar dacă aceasta a făcut uh, morți în rândul gărziei revoluționare și, de asemenea, printre civili. Suntem împotriva acestor atentate, deși înțelegem foarte bine de ce au loc și de aceea ar trebui să fim de partea celor care rezistă acestui regim. Și, în sfârșit, în legătură cu pedepsa capitală, Parlamentul o condamnă, indiferent că e vorba de minori, de femei sau de adulți și indiferent în ce țară acestea se întâmplă. Mulțumesc! Vă mulțumesc, doamnă de Kaiser.

drepturile militanilor pentru libertate. vă mulțumesc. Vă mulțumesc, domnule Preda. Are cuvântul doamna Mulțumesc foarte mult, dragi colegi. Aș vrea să fac o propunere statul de drept și drepturile omului sunt două teme foarte importante, mult prea importante să le discutăm într-o după-amiază de joi, când foarte puțin sunt aici. Uh, acum o lună am discutat despre omorârea unui uh, jurnalist, uh, acum discutăm despre situația groaznică din Guinea, Iran și Sri Lanka. Propunerea mea este să găsim un timp mai potrivit pentru a purta astfel de discuții. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Da, ar fi uh, foarte bine dacă la Cash ne-am referit la subiect și să nu luăm uh, timpul altora. Dau cuvântul com domnului comisar Orban. Domnule președinte, domnilor și domnilor, permiteți-mi să încep prin a transmite condoleanțe familiilor

Mulțumesc, domnule comisar Orban. În felul acesta se încheie dezbaterea noastră. Votul va avea loc la sfârșitul tuturor dezbaterilor de azi. Trecem acum la dezbaterea șase proiecte de rezoluție în legătură cu Sri Lanka și am să dau cuvântul în primul rând autorilor, domnul Van Orden, pentru un minut. Uh, Mulțumesc.